Acesta este astfel adoptat. Scurte observații, doi deputați și-au înaintat uh, demisia în calitate de deputații europeni. Este vorba despre doamna Diana Wallis, care de la 1 februarie 2012 uh, a renunțat la funcția sa. Doresc să-i mulțumesc doamnei Wallis pentru activitatea sa constructivă în Parlamentul European uh, pe o perioadă îndelungată. De asemenea, domnul Proinsias de Rosa mi-a comunicat că începând cu 2 februarie 2012 renunță la mandatul său la Parlamentul European. Același lucru este valabil și pentru domnul De Rosa. Pornesc de la premisa că dânsul ne va mai face onoarea de a fi prezent aici, astfel voi putea să-i mulțumesc acest lucru, uh, mulțumesc personal. Parlamentul uh, ia notă uh, de acest lucru și constată, conform articolului 4 aliniatul 1 și 3 din regulament, că aceste locuri au fost eliberate, începând cu datele care au fost indicate. Domnul Vile Itale mi-a comunicat că a devenit, că a fost numit membru în Curtea de Conturi uh, Europeană. Parlamentul ia la cunoștință acest lucru, conform articolului 4, aliniatele 1 și 4. Um, începând cu 1 martie 2012, locul uh, dânsă este liber în Parlament. Vă informez că Comisia Jurii din, în uh, ședința sa din 20